Pan przewodniczący! Președintele. Otwieram posiedzenie. Witam. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi să deschid dezbaterea de astăzi. Bun venit tuturor. Aș